que les police advisors du groupe S&D peuvent nous... Consilierii de la grupul S&D știu cumva unde se află raportorul general? Cu voia dumneavoastră voi deschide această reuniune excepțională pe care am convocat-o pentru că am primit cu întârziere proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2017. Deși, conform tradiției, proiectul se adoptă în Colegiul Comisarilor la jumătatea lunii mai, pentru ca Parlamentul să poată prelua subiectul imediat. Și doresc să-l salut pe raportorul nostru general care tocmai a sosit. Să știți că abia am început reuniunea și tocmai spuneam că uh, proiectul de buget pe anul viitor a fost comunicat cu mare întârziere. Trebuia să se producă înainte de 30 iunie. Fără îndoială de aceea, Liderii uh, britanici au stabilit data referendumului pentru Brexit în 23 iunie. Am uh, stabilit deci să ne întâlnim în această seară, în mod excepțional, pentru că reuniunea la care doamna Gheorgheva a prezentat proiectul a fost extrem de scurtă și uh, am avut nevoie de câteva zile ca să discutăm despre conținutul acestui proiect uh, de buget. Dacă nu aveți observații, voi considera că proiectul de ordine de zi este adoptat și la punctul comunicările președintelui doresc să vă spun că coordonatorii au decis să solicite ca în temeiul articolului 54 Comia pentru bugete să se asocieze la raportul de inițiativă al Comisiei Regii, mixul de finanțare adecvat pentru regiunile Europei utilizarea granturilor combinate cu fondurile UE în politica regională. Și acum ajungem la proiectul de buget pe 2017 și îi dau cuvântul domnului raportor general Jens Geier ca să ne prezinte opinia sa în legătură cu un buget care ne-a surprins. Am văzut că plățile au scăzut mult și uh, am constatat că s-a creat o marjă de urgență din fonduri de la agricultură și fonduri prevăzute pentru administrație. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Am uh, întârziat pentru că uh, nu-mi găseam uh, notițele uh, am stat să le pregătesc mai mult și oricum nu vă pot oferi o imagine completă în seara aceasta, e mult prea complicat, dar cred că putem recunoaște câteva tendințe. E vorba de câteva probleme, câteva semne de întrebare despre care trebuie să discutăm și uh, mă interesează foarte mult opinia raportorului din umbră și a celorlalte grupuri, pentru că e important să uh, lucrăm împreună și trebuie să stabilim strategia uh, um, Parlamentului European. Am um, analizat în detaliu rubrica 1A, rubrica 4 și rubrica 2 pentru a stabili tendințele. La rubrica 1A putem uh, vedea că rămâne doar o marjă foarte redusă de 81 de milioane de euro. Așadar, o mare parte din proiectele pilot și din acțiunile pregătitoare trebuie să fie finanțate uh, și trebuie să punem o întrebare pe care eu am formulat-o și uh, joia trecută și anume uh, la ce mai folosește această marjă simbolică pentru că nu cred că ne putem baza pe ea și va fi oricum necesar să folosim până la plafon fondurile din CFM oricum. Nu este poziția grupului meu, dar este opinia mea că eu sunt destul de rezervat în ceea ce privește politica comună de apărare a Uniunii Europene. Adică nu știu dacă e cazul să o transformăm în, în situația actuală a Uniunii într-un nou motor al integrării. E doar poziția mea personală, dar oricum mi-e foarte greu să uh, susțin uh, ceea ce se dorește să se financeze de la bugetul Uniunii Europene. E vorba de uh, o uh, măsură pregătitoare. Se prevede o reducere a uh, eforturilor comune de cercetare a politicii comune în acest domeniu și va trebui să vedem ce putem face. Eu cred că uh, a, acest uh, proiect pilot, care este foarte scump, ar trebui finanțat din aceeași sursă ca și celelalte și eu unul sunt foarte nemulțumit de modul cum se procedează în acest proiect de buget. La rubrica 1A eu sunt mulțumit de faptul că avem 10,9% uh, um, din uh, creditele de plată. Va trebui să vedem cum intenționează uh, Comisia să folosească acești bani și să ne asigurăm că se pun accentele așa cum dorim noi în această chestiune. Pentru mine e foarte important să discutăm și despre Fondul uh, European de Investiții Strategice. Eu cred că trebuie să clarificăm uh, ce se întâmplă cu uh, garanțiile pentru EFSI, care sunt la un nivel de 2,3 miliarde de euro pentru creditele de plată și un nivel corespunzător pentru creditele de angajament. Se vor lua 507 milioane uh, din uh, uh, garanția din mecanismul conectare Europei și trebuie să avem o poziție foarte critică în legătură cu acest buget și să vedem ce putem face pentru a proteja mecanismul conectare Europei și orizontul 2020. Am mai spus-o la plenar, am mai spus-o și în comisie, dar uh, mă interesează uh, foarte mult uh, opinia grupurilor pe această temă. Noi, Parlamentul European, în colaborare cu colegii de la Comisia Agri, am criticat foarte mult performanța EFSI. Nu faptul că există EFSI, aceasta e voința Parlamentului European și dacă pot să adaug, înainte de toate este voința grupului meu. Nu, modul, nu criticăm neapărat modul în care e finanțat, ci performanța sa. Pentru că uh, adiționalitatea nu uh, este o chestiune la care s-a găsit un răspuns uh, adecvat până acum și se pune întrebarea dacă ă, dacă BEI nu face cumva folosind aceste fonduri de garanție lucruri pe care le-ar fi făcut oricum și fără ele. Oricum, avem un raport comun din proprie inițiativă pe această temă care va aborda ă, toate aceste întrebări și eu cred că trebuie să ă, așteptăm acest raport din proprie inițiativă și să transmitem mai departe Comisiei și BEI reacția noastră prin intermediul uh, acestui raport. BEI pregătește un raport privind EFSI, care va fi prezentat uh, săptămâna aceasta. Va trebui să urmărim acest raport, să vedem ce argumente se aduc în legătură cu adiționalitatea. Eu nu cred că trebuie să fie uh, reduse complet fondurile din buget prevăzute pentru EFSI, dar eu cred că este important să uh, plasăm în rezervă o mare parte a acestor fonduri până la momentul la care BEI și Comisia ne vor da răspunsuri adecvate la întrebarea noastră legată de adiționalitate și impulsul reprezentat de uh, fondurile de garanție. Rubrica 2. Creditele au scăzut cu 5,7% pentru întreaga rubrică. Rămâne o marjă de aproximativ 1,3 miliarde, din care 650 de milioane de euro se uh, mobilizează pentru marja de urgență și uh, corespund cu rubrica 4. Uh, um, nu mi se pare atât de dramatic, uh, însă trebuie să ținem cont de situația uh, creditelor de plată din 2014. Acum nu mai suntem în aceeași situație. Ar trebui să fie liniștiți cei din sectorul agricol. Totuși avem pierderi de 1,1 miliarde care au legătură cu cotele la lactate. Eu uh, pot să consolez uh, pe cei care se ocupă de acest sector spunând că ar trebui oricum să se întâmple acest lucru mai devreme sau mai târziu. Sectorul acesta uh, mai are nevoie de substitute încă și este important să existe marja aceasta de eh, rezervă. Eu aș dori să analizăm și fondurile disponibile pentru pescuit. Mi se pare foarte important să existe suficiente fonduri disponibile pentru eh, parteneriatele de pescuit durabil. Noi totdeauna aducem argumentul că Uniunea Europeană trebuie să se asigure că se elimină cauzele care eh, creează criza refugiaților și e important să se dea comunităților locale din acele zone uh, posibilități de dezvoltare și aici intră pescuitul, uh, pescuitul durabil și uh, organizațiile de gest, comune de gestiune a pescuitului. Este o problemă în statele în curs de dezvoltare și se pune și problema dacă uh, politica comună de pescuit care tocmai a fost reformată are suficiente Uh, fonduri la dispoziție ca să poată funcționa așa cum uh, s-a prevăzut prin reformă. E important să uh, se pună la dispoziție fonduri pentru că altfel nu e bine nici pentru pescari și nici pentru pești și dacă ne dorim o politică de comună de pescuit eficientă, trebuie să ne asigurăm că instrumentele acestea funcționează. La LIFE fondurile sunt mai mari decât pentru 2016 și mă bucur acest lucru, dar trebuie să vedem și ce va face Consiliul, pentru că cu siguranță va încerca să facă reduceri. Și ajung acum la punctul cel mai important, rubrica 4, pe care doresc să o discut cu dumneavoastră acum. Avem o situație similară și aici, ca și la agricultură, și anume plățile. Avem uh, un regres procentual Și asta tocmai pentru că în ultimii ani am avut creșteri foarte mari. În ultimii ani uh, plățile uh, au crescut uh, la rubrica 4 cu 36% din motive pe care cred că vi le amintiți și pentru că um, creșterile au fost foarte mari în ultimii ani, acum reducerea este de 8,5% la această rubrică. Oricum, suntem la un nivel uh, Uh, relativ mare și uh, um, raportorul încearcă să facă adaptări ca să facă față tuturor acestor uh, creșteri și scăderi de fonduri. Pe baza tuturor acestor lucruri trebuie să tragem anumite concluzii, asta cred eu, cred că trebuie să analizăm în această propunere ce se întâmplă cu creditele de plată și ce se întâmplă cu implementarea fondurilor fiduciare în, după 2016. Pentru că uh, fondurile fiduciare încep să se golească încet, încet, ceea ce ar fi bine dacă asta ar însemna că s-a făcut ceva pentru refugiați și pentru eliminarea cauzelor uh, plecării refugiaților din țările lor. Însă, se pare că nu este așa și trebuie să uh, analizăm foarte atent această situație și vă rog să îmi permiteți oricum să spun că această propunere a Comisiei trebuie să fie tratată cu mare precauție. Uh, rubrica 4 este afectată de plata celei de-a doua tranșe pentru uh, facilitatea cu Turcia. Știți că în al doilea an uh, trebuie să se plătească trei sferturi din fondurile pe care le-a promis Uniunea Europeană. E vorba de 750 de milioane care trebuie plătite în acest an. Și Comisia a încercat să uh, folosească cam toate fondurile care aveau o legătură cu Orientul uh, apropiat și Orientul Mijlociu. E vorba de bani luați din instrumentul de preaderare, care a fost, la care acum au fost măriri de 2%. Mai sunt 72 de milioane din uh, instrumentul DCI, care crește doar cu 3,1% iar instrumentul care are rolul de a contribui la pace și stabilitate uh, scade cu 60 de milioane din cauza că trebuie să se transfere banii de aici. Și se pune întrebarea uh, ce se întâmplă cu uh, finanțarea acestor instrumente odată ce fondurile de la ele sunt luate pentru a fi folosite la facilitatea cu Turcia. pot să spun că aș dori ca uh, instrumentul de vecinătate pentru parteneriatul de vecinătate să rămână la nivelul uh, din 2016, dar nu este așa. Fondurile pentru Marea Mediterană scad cu 2,4% și cele pentru uh, Palestina cu 2,7%. Totuși, la conferința de la Londra s-a spus că trebuie să fie ajutate și Liban și Iordania care primesc refugiați din Palestina. Și mi se pare dificil ce face aici Comisia, pentru că nu poți să spui politic că îi uh, susții pe refugiații dintr-o țară, dar pentru a face asta uh, bagi mâna în fonduri uh, care au, de fapt, <laughs> rolul de a stabiliza anumite regiuni și a împiedica uh, noi crize ale refugiaților. E important acest instrument uh, destinat uh, uh Palestinei și refugiaților din Palestina și uh, știu foarte bine că este extrem de important ca UNRWA să fie în continuare finanțat, să se poată oferi uh, un adăpost acelor refugiați, să se permită copiilor lor să beneficieze de o educație și uh, UNRWA așteaptă mult mai mult de la Uniunea Europeană decât uh, facem noi de fapt. Asistența umanitară scade cu 14,7%. Acesta este tot uh, un uh, efect uh, al faptului că în 2016 asistența umanitară a fost foarte puternic consolidată. Pe plan bugetar nu ar trebui să fie o problemă pentru că putem consolida asistența umanitară tocmai din rezerva de urgență, dar mă întreb, stimați colegi, dacă avem de a face cu un proiect serios de buget. Uh, pentru că un aspect important uh, al muncii politice pe plan global a Uniunii Europene este va trebui plătit complet din rezerva de urgență. Cam aceasta ar fi privirea de ansamblu rapidă pe care v-am să vă prezint cu privire la trei uh, rubrici bugetare în această seară. Vreau să mulțumesc foarte mult secretariatului care mi-a oferit uh, foarte multe orientări despre cum s-ar putea mobiliza fondurile de la rubrica 4. Uh, v-aș fi recunoscător dacă um, credeți că am putea mobiliza fonduri suplimentare. Discut cu plăcere cu dumneavoastră. În orice caz e mult de discutat. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc. Al. Mulțumim raportorului general și pentru a completa această primă analiză, având în vedere că este vorba și de celelalte secțiuni, îi dau cuvântul domnului Tarand. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În celelalte secțiuni, după cum știm, Uh, cea mai, part- cea mai importantă parte este faptul că a fost adoptat Parlamentul, bugetul Parlamentului și și am avut deja câteva discuții în uh, cadrul uh, biroului. După părerea mea, este prea devreme să mă pronunț pentru că nu am avut încă toate întâlnirile cu instituțiile relevante, începând cu Comitetul Regiunilor și terminând cu uh, Curtea de Justiție. Trebuie să analizez propunerea Comisiei și să o confrunt cu problemele și întrebările care se vor ridica la nivel înalt. Așadar, contribuția mea se încheie aici și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Îmi cer scuze, 9 cazuri din 10 nu vă pot răspunde. De lever doute. <laughs> Vă mulțumesc că ați făcut lumină. Avem o reuniune săptămâna viitoare uh, și mi se pare că veți avea câteva răspunsuri atunci. O să îi invit acum pe raportorii din umbră pentru bugetul 2017 să ne spună care sunt analizele lor. Domnule Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră, dar o să-mi dau o primă impresie uh, după în numele colegului nostru, domnul Mureșan, care trebuie să intervină acum în plenară, de aceea a plecat. Poziția sa nu este contrară poziției mele. Am văzut că avem parte de o scădere în plăți de 6,2% în uh, bugetul pentru 2017. Asta înseamnă următoarele. Cadrul financiar multianual nu funcționează la potențial maxim. Trebuie să rugăm statele membre și Comisia să facă executarea CFM-ului 2014-2020. Asta o să ne facă foarte multe probleme, pentru că nu se poate face o executare în al patrulea an. Dacă faci acest lucru, asta o să ne ducă la probleme mari în termen de plăți după 2017. Deci trebuie să fie foarte clar, să transmitem mesajul imediat și să spunem că CFM-ul este în întârziere și trebuie să accelerăm lucrurile. Și că această scădere în ceea ce privește plățile va costa foarte scump dacă vom mai întârzia și va, chiar va crește. Aș dori să vă întreb ceva, spune președintele. Am întârziat din cauza complexității administrative și dificultății în a întama programele? Am întârziat pentru că programele nu se ridică la așteptările statelor membre? Sau pentru că în anumite state membre există dificultăți în a asigura finanțarea? pentru că fondurile structurale nu acoperă în întregime nevoile lor și poate că anumite state membre nu vor să rămână datoare. Părerea mea personală, spune domnul Fernandes, este că nu este uh, cazul de îndatorare aici. Întârzierea are loc din mai multe motive, mai ales din lipsa de reglementare, dar și din vina statelor membre și, tutur, și din vina tuturor procedurilor, acordurilor de parteneriat care au durat. Firește, durează destul de mult ca să se pună lucrurile pe picioare. Dar sunt sigur că statele membre doresc să aibă fondurile din uh, politica de coeziune, de exemplu. Dar Uh, cu cât se întârzie mai mult, cu atât vor apărea probleme mai mari în ceea ce privește plățile. Și o reducere a plăților acum înseamnă o creștere ulterior foarte mare. Avem nevoie, deci, să rugăm statele membre și Comisia să accelereze lucrurile și, doi, să fim precauți, să mizăm pe prevenție și să facem o planificare a plăților pentru viitor, pentru că Um, acestea sunt lucruri care se vor întoarce împotriva noastră. Și sunt sigur că nici Consiliul nu dorește să avem mai multe plăți decât angajamente. Trebuie să ne respectăm angajamentele. Asta este important. Nu trebuie să ne plafonăm pentru că avem o executare mai joasă în ceea ce privește plățile, lucru care înseamnă că CFM-ul este în întârziere, lucru care, la rândul, are consecințele pe care le-am enumerat mai devreme. Bugetul pe 2017 trebuie să fie un buget coerent, cu pozițiile convenite în ceea ce privește revizuirea CFM și ce am spus cu ocazia revizuirii. Degeaba am votat uh, revizuirea dacă nu suntem de acord cu compromisurile în materie de buget. Deci trebuie să existe o consecvență și sunt sigur că vom reuși să facem acest lucru, să avem o coerență cu reviziunea CFM-ului. Îi mulțumesc raportorului pentru munca sa, însă nu sunt de acord cu el în privința abordării chestiunii EFSI. Dacă vom începe să contaminăm bugetul cu toate aceste chestiuni, atunci nu vom mai discuta temele esențiale. EFSI la EFSI se discută sursele de finanțare pentru fondurile de garantare. Aceasta este poziția pe care o are Parlamentul în ceea ce privește Orizont 2020 și uh, conectarea Europei. Uh, EFSI are însă două ferestre și una nu merge foarte bine. Uh, una se referă la uh, IMM-uri. Și apoi se pune problema adiționalității. Trebuie să Facem astfel încât regulamentul care a fost adoptat să fie respectat. În ceea ce privește FC, vom avea un raport mixt, comun cu ECON, vom face toate evaluările necesare și în etapa aceasta în etapa aceea vom putea să discutăm lucrurile Însă, nu doresc ca uh, aceasta să fie prioritatea noastră, această temă să fie prioritatea noastră. Trebuie să îmbunătățim executarea bugetară, dar EFSI a mobilizat deja mai bine de 100 de miliarde într-un an. Un alt punct. Firește, cetățenii sunt foarte îngrijorați în ceea ce privește ocuparea. E clar acest lucru, mai ales în ceea ce privește ocuparea tinerilor. De asemenea, și lupta împotriva terorismului îi preocupă și chestiunile legate de securitate. Tocmai de aceea, nu văd cu ochi răi propunerea Comisiei în ceea ce privește acțiunile pregătitoare pentru uh, a reda încrederea cetățenilor. În momentul de față, pentru că nu o să intru în detaliile fiecarei rubrici bugetare, aș dori să mai spun ceva. Sunt sigur că, împreună cu domnul raportor și cu raportorii din umbră, vom face o muncă, una care se va ridica la înălțimea așteptărilor raportorilor, dar și la înălțimea standardelor Uniunii. Domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult uh, raportorului pentru declarația sa. Cred că um, a reușit să um, clarifice foarte mult situația. Totdeauna începem de la un proiect de buget uh, uh, care, care ne face să ne tot împiedicăm și să ne tot punem întrebări și până la urmă, prin munca raportorilor, reușim să ne luminăm. E important să avem un buget orientat în funcție de realitate, un buget care să stabilească priorități clare și corecte și cred că nu pot să subliniez suficient faptul că e important să fie posibil în legătură cu migrația să începem să uh, prevedem fonduri la buget pentru a combate cauzele migrației e uh, posibil să fie vorba de mai mult decât această dimensiune istorică pe care o uh, trăim acum. Cred că și în acest domeniu e valabil și faptul că în paralel avem nevoie obligatoriu de o concepție rațională uh, asupra modului în care trebuie cheltuiți acești bani până la capăt. Uh, și vreau să spun că mie mi se pare că lipsește încă o concepție clară și cuprinzătoare despre ce vrea Uniunea Europeană să realizeze de fapt, unde trebuie trase liniile, care este cadrul juridic uh, corect pentru a proteja realmente granițele UE. Eu sunt de acord cu faptul că trebuie să luăm măsuri și să ne implicăm, dar uh, dacă luăm locul uh, autorităților vamale, atunci uh, acelora le va fi foarte greu să obțină un efect cu adevărat pozitiv. Și eu cred că e important în ceea ce privește fondurile bugetare, să ne asigurăm că avem un cadru juridic corespunzător și cred că e important ca tocmai acum pe fundalul Brexit UE să nu se plaseze într-o poziție de parte jignită uh, și rănită, ci să reacționeze cât se poate de rezonabil și să reușească să-i convingă pe cetățenii UE că se poate face ceva bun, inclusiv în acest domeniu. Din perspectivă bugetară, mi se pare că e foarte bine să avem aceste inițiative, dar trebuie să nu ne pierdem concentrarea și să ne asigurăm că și cadrul corespunde cu intențiile noastre. Pentru că altfel nu vom face decât să cheltuim tot mai mulți bani și uh, vom obține rezultate proaste sau deloc. Celălalt punct poate fi uh, argumentat cam în același fel. Eu aș dori să critic din nou EFSI. Sunt de părere, uh, spre deosebire de colegul Fernandes, că sigur putem spune că uh, se cheltuiesc, s-au cheltuit sau se cheltuiesc 100 de miliarde de euro și că acesta este un semn al calității. Dar mie mi se pare cam uh, ne-am cam grăbit pentru că dacă vrem să avem investiții de 300 de miliarde de euro, înseamnă că am cheltuit deja o treime. Noi, ca Comisie pentru Bugete, trebuie să ne ocupăm foarte intens de următorul subiect ce anume ce am realizat realmente cu acești bani. S-a spus un cuvânt cheie, adiționalitate. Eu cred că ar trebui să ne uităm foarte atent și la domeniile în care s-a uh, uh, investit pentru că riscăm ca uh, orașele sau comune care au, uh, comunele care au făcut investiții să aibă acum uh, datorii crescute și uh, să ne trezim că aceste criterii de îndatorare nu mai corespund cu criteriile de la Maastricht, care ar trebui respectate. Eu cred că e important să ne gândim uh, la toate aceste lucruri și să ne întrebăm dacă nu cumva trebuie să combinăm programele. Și uh, încă o dată, cred că e foarte importantă claritatea, pentru că nu cred că trebuie să încercăm să introducem pe ușa din dos uh, noi programe și finanțarea unor noi programe care ar fi, cum ar fi apărarea europeană, care până acum n-a fost discutată deloc. Poate că uh, am putea ajunge la concluzia că sunt dorite astfel de lucruri, dar eu cred că e important să discutăm public și să ne asigurăm că avem o susținere foarte largă pentru astfel de proiecte. Ar mai fi multe de spus, dar am să mă limitez la aceste observații. Vă mulțumesc. Si. Mulțumesc. Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze uh, de la colegi și de la raportorul general că nu am avut ocazia să îl ascult. Eram la vot în libe. Aceasta a fost pedeapsa dumneavoastră, spune președintele. Domnule președinte, înainte de a intra în detalii, aș dori să vorbesc de uh, DAP 3 2000, uh, despre proiectul de buget rectificativ 3 2010. Acesta este integrat în uh, tabelul general pe care l-am primit de la comisie. Aici se ridică anumite întrebări. Se vede că s-a globalizat, globalizat cerințele diferitelor instituții în ceea ce privește securitatea. Aici nu am nicio obiecție. Amintiți-vă că s-a prevăzut un buget suplimentar pentru Parlament în domeniul securității în 2016. Există cerințe suplimentare față de anul 2016, știu că au existat atentate, dar există cu adevărat cerințe suplimentare sau de ce credem aceste credite? Este vorba despre o cerință foarte specifică, este vorba despre 35 de posturi suplimentare care vor fi create pentru agenți de securitate, pentru protecție armată, în locuri strategice, în uh, interiorul clădirilor și punctelor strategice. Nu, am nimic împotrivă. Președintele întrerupe. Vedeți că ați intrat în celelalte secțiuni. Ați intrat în celelalte secțiuni. Da. Am intrat la alte secțiuni, dar eu sunt raportor pentru bugetul 2016 și Comisia a integrat acest lucru în bugetul pentru 2017, în documentul pe care ni l-a transmis. Am un interes să intervin pe această temă. Revin la ce spuneam. Eu sunt pentru aceste, noi, aceste, acest sistem. Pentru că nici jandarmeria și nici armata belgeană nu pot să intre în Parlament. Deci dacă reușesc vreodată teoriști, teroriștii să intre, uh, armata și jandarmeria nu vor putea interveni. Trebuie un sistem al nostru de securitate. Președintele, dacă jandarmeria îi împiedică uh, pe teroriști să intre în, uh, în clădire. Da, dar se poate întâmpla și la Luxemburg și la Strasburg. Vă mulțumesc uh, pentru această intervenție de a, și cu, pentru dorința de a mă pune în dificultate, dar uh, țin să vă spun că este uh, vorba despre un uh, dispozitiv unic. Nu știu cum s-ar putea rezolva altfel problema pe uh, teritoriul Belgiei. Aici este vorba despre o chestiune de principiu. Trebuie să știm cum stau lucrurile. Există acorduri cu autoritățile din diferite țări. Apoi, încă o întrebare. Am dorit foarte mulți ani uh, această reducere de 5%. Și ce facem cu ea acum? Ce facem cu acest personal suplimentar? Îi punem în cei 5%, îi scoatem din cei 5%, uh, vor fi șoferi, angajați ai Parlamentului și um, este vorba, acestea vor avea un statut care vor intra sau nu vor intra în contabilizarea posturilor. Din câte văd aici, este vorba despre uh, posturi de angajați instituționali. Întrebarea mea este, este, chiar este nevoie de aceste credite suplimentare? Dacă ne uităm la celelalte instituții, ele au cerut 3 milioane, 5 milioane. Suma pentru noi este mult mai mare. 2. Ce se întâmplă cu acordurile cu autoritățile naționale pentru a ne asigura că uh, există această acoperire? Și o altă întrebare, și mă adresez aici și domnului Tarand, de ce au fost inclus acest lucru, lucruri în bugetul 2017? Voi reveni la punctul care a fost uh, abordat de domnul Fernandez, care a trebuit să plece din păcate. Aici o chestiune unică în materie de plăți. Dacă bine vă amintiți, atunci când aveam criza plăților în 2014-2015, la rubrica 1B aveam probleme. Acolo erau întârzieri. Dacă vă uitați pe tabel, ce vedeți? Sectorul în care Uh, scăderea plăților este de 23,5%. Ori este vorba despre un buget Brexit, adică de teamă să nu se uh, enerveze britanicii că le cerem să ne ofere fonduri suplimentare în 2017 când ei vor să ne părăsească de fapt. Sau uh, este vorba despre un scenariu în care recreăm toate condițiile, simptomele patologiei de care suntem acuzați. Tot ce am făcut până acum nu a folosit la nimic și aici avem dovada. Al treilea aspect, în principiu suntem de acord cu prioritățile din programul Comisiei, când se vorbește despre crearea de locuri de muncă, inovare și creștere. Grupul meu este foarte interesant de, interesat de examinarea propunerilor în ceea ce privește IMM-urile și tinerii. Este vorba despre elemente strategice pe care trebuie să insistăm. Și spun asta de față cu toți colegii. Să spunem opiniei publice că vom pre- uh, prevedea măsuri și suplimentare, mijloace suplimentare, uh, suplimentare pentru refugiați, dar e ok acest lucru, dar nu trebuie ca acest lucru să intre în contradicție cu măsurile pe care le vom lua și mijloacele pe care le vom vota pentru uh, creșterea economiei, pentru ceva care să uh, dea rezultate clare. Deci programul pentru tine trebuie să fie una dintre prioritățile cardinale în uh, negocierile cu Consiliul. În ceea ce privește migrația, am vreo 10 întrebări. Dar dacă este să privim lucrurile cu atenție, uh, bine, nu o să-mi pun toate întrebările, dar există puncte uh, care trebuie soluționate imediat. Este vorba despre sistemul uh, de informații centralizate. În 2016 bugetul a fost de 82 de milioane. Pentru 2017 sunt prevăzute 100 153 de milioane. Euro, dacă va fi modificat, vor fi introduse noi sisteme, sistemul de uh, intrări și ieșiri care este în perspectivă, însă este vorba totuși despre o creștere foarte mare. Ca să închei, trebuie să avem o discuție serioasă cu Secretariatul General uh, cu privire la felul în care sunt gestionate anumite credite puse la dispoziția Parlamentului. Este vorba despre proiectul de buget rectificativ 3. Nu sunt de acord cu strategia în materie de plăți, pentru că acest lucru uh, se, se va întoarce împotrivă până la sfârșitul mandatului. Și fac apel aici la colegi, tre- cred că trebuie să ne concentrăm eforturile pe rubrica 1A în fața opiniei publice. Aceasta este uh, cea prin care vom putea arăta că ne ocupăm cu construirea viitorului și cu ajutarea cetățenilor. Asta am de spus în momentul de față și îmi cer din nou uh, scuze și pentru întârziere și pentru faptul că voi pleca înainte să se termine reuniunea. Suntem sfârșiați, domnule Dupre. Donc nous sommes dans la compassion. Sur les paiements, moi... În ceea ce privește plățile, aș dori ca serviciile comisiei să ne spună care este suma actuală a uh, uh, plăților ne uh, alocate. Ce rămâne uh, neplătit? Doamna Nerida n-a putut, să, n-a putut să vină și nu văd pe nimeni din grupul ei aici. Domnul Maragal are cuvântul. Um, vamos a ver, yo tengo la impresión de que este draft budget... Mulțumesc, am impresia că acest proiect de buget nu e un fel de tur Franței. Uh, e un mesaj interesant în acest document, dar sunt și foarte multe elemente negative. Uh, Eu, dacă facem o comparație, ca atunci când turul Franței ajunge în zona muntoasă. Încercăm să evaluăm distanța dintre noi și Consiliul. Problema este că uh, noi evoluăm în direcții diferite față de propunerea inițială a Comisiei. Sunt două variabile semnificative. Și, domnule Gaer, încă n-am uh, văzut efectele revizuirii uh, cadrului financiar multianual și nici efectele Brexitului deocamdată, pentru că Brexitul de a avut loc. Dar este un pic îngrijorător că în acest stadiu vedem că acest proiect de buget ar putea să pună și mai multă distanță între situația de fapt și uh, nevoia de a vota raportul de, uh, de, din propria inițiativă de, de această săptămână. Uh, mi se pare că distanța între ce se întâmplă și, uh, și această imagine este mult mai mare decât am fi crezut. E clar că Comisia este capabilă să fie flexibilă, să organizeze realocări, ajutări tehnice, transferuri și totuși avem cadrul financiar multianual actual, în cadrul care ar trebui să uh, evoluăm. Am reușit quadratura cercului aici, felicitări pentru asta. Mi se pare că vorbim despre nevoia unei reacții europene, unei reacții la nivel european, cu alte cuvinte, față de ce se întâmplă în acest moment. Uh, și că dacă am avea-o, lucrurile ar fi poate un pic diferite de situația în care ne aflăm. Nu o să intru în prea multe detalii în, uh, începește alocările de plată, alocările bugetare, dar acest buget, voi spune că acest buget este expresia incapacității și eșecului Uniunii Europene de a oferi stimulul, stimulentele necesare și adiționalitatea necesară prin fondurile sale nu uh, alocăm bani și asta înseamnă că nu vom uh, obține un nivel de activitate economică, ceea ce ar trebui să fie scopul nostru. Vreau să fac și unele comentarii uh, punctuale. Schimbările climatice. Doamna Gheorgheva ne spunea că proiectul de buget uh, 2017 devota 20, do, la 20,5% din cheltuieli schimbărilor climatice. Nu vi se pare că asta e o expresie a inadecvării? O să trebuiască să găsim bani din bugetele anterioare și mai avem și eh, DG Climate, eh, directoratul general de la Comisie, care cere și mai mulți bani. Deci asta nu respectă tocmai criteriul de bază pe care l-am stabilit de la început. Și cu siguranță nu reflectă în niciun caz deciziile pe care le-am luat la eh, conferința COP21 de la Paris, noi și cealaltă guverne Propunerile inițiale au început în 2013 și au fost uh, continuate și au continuat de atunci. În ce privește fondul de investiții strategice, cantitativ sunt de acord. Putem vorbi despre uh, un oarecare efect atunci când pui în circulație, ca să spunem așa, sume mari de bani. Și au existat anumite succese în ce privește IMM-urile, dar uh, totuși să nu uităm că e foarte greu să cuantifici uh, rezultatul uh, uh, unei, une, unei, astfel de, unei astfel de inițiative, dacă s-a realizat ceea ce se dorea să se realizeze. Și cred că Parlamentul ar trebui să fie responsabil cu evaluarea uh, adiționalității, dacă s-a, îndeplinit criteriul de adiționalitate. Adiționalitatea e o zonă de risc. Uh, începește Erasmus Plus de asemenea Uh, foarte important. Poate, poate nu e acesta momentul uh, uh, cel mai bun să discutăm despre asta, dar în comisie poate vom avea ocazia să discutăm nu atât cantitativ, ci țintele, orientările pe care încercăm să le Uh, îndeplinim, să le obținem cu acești bani. Vorbim despre uh, locuri de muncă pentru tineri, educație pentru tineri și locuri de muncă. Avem inițiativa europeană pentru tineri. Trebuie să ne asigurăm că nu intrăm în contradicție cu propria noastră propunere începește viziunea cadrului financiar multianual. Cred că și aici mai trebuie corectate unele lucruri. Începește apărarea, securitatea în acest domeniu. Nu știu dacă mă înșel aici, dar în propunerea doamnei Gheorgheva era un uh, punct detaliat care spunea ceva de genul reduceri, uh, tăieri ale resurselor pentru ITER și realocări pe cercetarea în domeniul apărării în special. Am fost uh, pentru cercetare în domeniul apărării. Am fost uh, un pic uimit. Eu am crezut inițial că se vorbește despre cercetare în domeniul energetic. Trebuie să închei, domnule președinte, întreabă oratorul. Voi încheia imediat. Așadar, cred că trebuie să avem o abordare globală și să ne asigurăm că statele membre sunt și ele angajate față de aceasta. Apoi, uh, începește uh, această Europa globală, uh, rolul global al Europei. Avem plăți pentru ajutor de dezvoltare, pentru ajutor umanitar, cooperare, sigur. Nu e cel mai bun moment acum. După aceea uh, există o compensare semnificativă la fondurile de preaderare și la fondurile pentru refugiați. Și în fine, uh, începește creșterea economică. Creșterea este absolut necesară uh, și cred că cea mai mare parte se va realiza prin ajustările tehnice la fondurile de coeziune. Dar Aici vorbim de o creștere mai puțin europeană a bugetului european și avem nevoie de politici europene în acest moment. Mai sunt multe alte lucruri, dar uh, uh, mă opresc aici. Mulțumesc. Vom avea ocazia să revenim, uh, domnule Maragal, la aceste subiecte. Domnule Zani. Da, mulțumesc foarte pe scurt, pentru că deja colegii au uh, acoperit foarte multe puncte critice și Uh, chestiuni uh, care vor trebui discutate mai în profunzime în, uh, activita- în cadrul activității noastre. Așadar, două, trei comentarii. Mai întâi, începește plățile. Domnul Fernandez și alți colegi au vorbit despre asta, dar e un lucru pe care nu le înțeleg. Diferența între angajamente și plăți crește, continuă să crească. Deci nu înțeleg uh, realmente cum, cum putem considera că asta e o strategie valabilă pentru a rezolva problema plăților. Domnul Fernandez spunea pe bună dreptate, ca și doamna Gheorgheva săptămâna trecută în legătură cu politica de coeziune, că probabil datorită faptului că statele membre sunt incapabile să cheltuie acești bani, că nu îi pot folosi, atunci plățile s-au redus. Totuși, dacă statele membre nu, le, nu sunt în stare să folosească banii, creșterea angajamentelor nu cred că e strategia corectă. Ar fi mai bine să revizuim procedurile de utilizare a acestor fonduri. Nu cred că ne, va, ne ajută să creștem această diferență. Începește EFSI. Sunt de acord cu ce a spus raportorul. Datele care au fost oferite de uh, Banca Europeană vorbesc de la sine. Um, proiectele finanțate astăzi, printre proiectele finanțate astăzi, uh, poate că sunt unele care ar fi fost finanțate oricum de Banca Europeană de Investiții. Deci nu cred că era nevoie de acești bani și nu cred că obiectivele au fost atinse cu aceste proiecte. Nu știu care este Uh, cea mai bună abordare, să înghețăm sau să dedicăm uh, fondurile, oricum ceva trebuie să se întâmple. Nu trebuie pur și simplu să folosim în orice condiție acești bani, bani care au fost luați din alte bugete ca să financeze EFC, uh, dacă vedem că nu obținem niciun fel de valoare adăugată prin aceste investiții. Și apoi, un ultim lucru în legătură cu eforturile pe care trebuie să le facem. Consider că, dat fiind faptul că trecem prin vremuri dificile, ar fi mai bine să ne concentrăm pe câteva capitole care ar putea da rezultate, ar putea uh, oferi anumite beneficii și astăzi obiectivele Comisiei sunt foarte clare și cred că putem să le susținem în acest buget. Așadar să ne concentrăm eforturile, începește angajamentele bugetare și în special plățile din uh, capitolul 1A ar fi, cred, cea mai bună strategie. Asta legat de semnalele pe care vrem să le transmitem cetățenilor care vor mai multe investiții, mai multe locuri de muncă și mai multă creștere sustenabilă. Așadar, cred că asta ar fi cea mai bună strategie. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Zoltec. Da, cred că nu mai este în sală. Și tot la bugetul 2017 dau cuvântul uh, coordonatorilor care nu au avut încă ocazia să vorbească, domnul Mureșan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult că i-ați permis lui Jose Manuel Fernandez să vorbească numele meu pentru că a trebuit să merg la plenară. Mai întâi luăm notă de propunerea Comisiei de a mobiliza instrumentele de flexibilitate și marja de contingență, marja de urgență și asta arată câtă dreptate a avut Parlamentul atunci că nu doar a propus, dar a și luptat cu putere pentru mai multă flexibilitate în cadrul acestui cadru financiar multianual și arată cât de dificil este pentru cadrul actual, pentru CFM actual, să îndeplinească toate sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească Uniunea Europeană și sigur această problemă va trebui abordată la revizuire. Începește bugetul pe anul viitor? doar pentru că avem o criză, maj, criză majoră și urgentă, criza refugiaților și migranților, nu înseamnă că începește uh, locurile de muncă și economia am rezolvat toate problemele. De aceea, din punctul meu de vedere, uh, capitolele 1A și 1B uh, ar trebui deci, să fie cele care să întărească economia noastră, să o facă mai competitivă, cercetarea, inovarea, toate aceste lucruri ar trebui să rămână priorități ca să ne asigurăm că avem alocări suficiente la uh, Uh, capitolele 1A și 1B, în special la 1B, cred că programele operaționale vor funcționa la capacitate maximă anul viitor. Mă îngrijorează reducerea alocărilor de plată semnificativă, 23% propusă de Comisia Europeană pentru capitolul 1B anul viitor. Înțeleg că nu vor mai fi nevoie de plată din uh, perioada anterioară, din exercițiul 2007-2013, dar ne așteptăm ca programele operaționale să funcționeze 100% anul viitor, deci consider, doamne președinte, mai ales în discuțiile pe care le vom avea la începutul septembrie în cadrul planului de plăți cu Comisia, cred că vom reuși să clarificăm aceste lucruri. De asemenea, inițiativa uh, pentru tineri, uh, și aici cred că va fi o propunere de continuare în cadrul discuțiilor pentru CFM și că aceasta va fi introdusă și în bugetul de anul viitor în legătură începește angajamentele de alocări bugetare. Capitolul 1A. Vedem uh, la Horizon 2020 că rata de succes a proiectelor este redusă de la 20% uh, din exercițiul trecut la aproximativ 13%. Asta înseamnă că lipsesc bani în această zonă, înseamnă că doar 13% din proiecte pot fi finanțate față de 20% în, trecut, în anii trecuți deci eh, sunt proiecte bune care nu vor avea șansa să fie finanțate, de aceea cred că trebuie să eh, ne îndeplinim angajamentul de a susține Horizon și Connecting Europe Facility, eh, angajamente pe care am făcut în cadrul implementării Fondului de Investiții Strategice. Salut abordarea Comisiei începește susținerea IMM-urilor, pentru că, așa cum a spus și doamna comisar săptămâna trecută, IMM-urile creează locuri de muncă pentru economia europeană, de aceea propunerea de creștere a alocărilor de plată pentru proiectul COSME e un lucru pe care grupul nostru îl salută și începește marja de urgență. Uh, asta uh, e mai mică și reduce spațiul de manevră în cazul în care se agravează, în care se va agrava criza agricolă actuală pe care o vedem în Uniunea Europeană. Începește capitolul 3, noi știm cu toții că marjele sunt practic epuizate, deci dacă nu vom avea o creștere a plafoanelor uh, la capitolul 3, nu, va fi, uh, nu se va putea face nimic. Deci o creștere a plafoanelor uh, ar fi de așteptat. Noi, sigur, am salutat ideea ca mijloacele financiare pentru facilitatea pentru refugiații uh, turci să fie găsite. Pe de altă parte, uh, creșterea, uh, pentru, creșterea fondurilor pentru uh, asistența umanitară și mai ales în Mediterana e contrară ideii pe care am susținut-o și anume că trebuie să îmbunătățim situația în uh, țările sursă de refugiați, dacă vrem să oprim acest flux. Deci, din acest punct de vedere, de asemenea, va trebui să uh, luăm poziție pe această temă. Am văzut anul trecut uh, că și Consiliul a redus alocările pentru acest domeniu. Deci dacă spunem că vrem să îmbunătățim viața oamenilor în țările de origine, atunci țările din sudul Mediteranei trebuie susținute. De asemenea, începește vecinătatea estică. Avem trei țări, Ucraina, Georgia și Republica Moldova, care au semnat uh, acorduri uh, de asociere cu Uniunea Europeană. Ele fac eforturi, oamenii din aceste țări de asemenea au făcut sacrificii, pentru a avea o relație mai puternică cu Europa. Există instabilitate în vecinătatea estică, la fel ca și în Orientul Mijlociu, de aceea cred că în special pentru aceste trei țări care au luat decizii politice să aibă legături mai puternice cu Europa, ar trebui să le susținem pentru că se confruntă cu o realitate dificilă. Mă voi eh, opri aici și sunt nerăbdător să avem discuții în următoarele săptămâni în cadrul Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Edgar Cadezabal. Mm. Mulțumesc, domnule președinte. S-au intrat în destule detalii în intervențiile anterioare. Dar dacă ar trebui să uh, rezum acest buget, aș zice că am rămas fără aburi în motor. Nu mai reușim să reacționăm, nu mai avem flexibilitate, nu mai avem marge Uh, și practic am, cam pierdut uh, finish-ul. Deci cred că cumva trebuie să reacționăm. Uh, bugetul pe 2017 poate părea ca un fel de buget business as usual. Nu e un, o critică asta neapărat, ci pur și simplu spun că tindem să continuăm politicile pe care am avut în ultimii ani. Eu sunt unul dintre oamenii din grupul meu care cred că ar trebui să oprim politica de coeziune și politica agricolă. Am avut o criză în 2008 pe care n-am reușit să o oprim, ne-am confruntat cu un val de refugiați și n-am reușit să facem prea mult cu bugetul european. Avem o, o criză după criză, avem aceste atacuri teroriste, nu știm deloc uh, cum va ajuta bugetul uh, toate aceste lucruri. Și la fel, încercăm să facem tot felul de lucruri mici, izolate. Comisia utilizează instrumentele pe care le are și realocă. Ia niște bani dintr-o parte, îi pune în altă parte, deci reacționează în acest fel. Și asta pentru că... Bun, sigur, bugetul uh, are niște proceduri, dar cam atât. Trebuie să revizuim cadrul financiar multianual, pentru că altfel nu facem decât să mutăm banii de colo-colo dăm mai mulți bani la refugiați, dar îi scoatem de la dezvoltare și cooperare, cooperare pentru dezvoltare. Încercăm să rezolvăm o problemă astăzi și creăm alte probleme peste 5 ani. Deci nu cred că așa trebuie să funcționăm. Sigur, e o problemă care ține de Consiliu și cred cu tărie că trebuie revizuit cadrul financiar multianual, pentru că în acest moment, sigur, domnul Gar va trebui să facă ce poate cu instrumentele care există, dar trebuie făcută presiune asupra Consiliului ca să se schimbe această dinamică, uh, pentru că pur și simplu cred că ne sufocăm aici. Uh, mă tem că nu sunt foarte optimistă, mai ales după Brexit. Cred că e foarte clar acum că avem o problemă și că dacă nu uh, nu luăm atitudine, nu o să o rezolvăm. Mulțumesc. Înainte de a intra la celelalte secțiuni, de a trece la celelalte secțiuni, continuăm cu bugetul 2017, domnul uh, Marcam și doamna Toma. Domnul Marcam. Uh, ostatných Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că E momentul să mai spun uh, câteva lucruri despre subiectul actual și despre ce a zis domnul Gaier. Ne amintim că um, acum uh, o săptămână sau două am uh, aprobat niște transferuri, de exemplu, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-au aprobat câțiva interpreți, deși am avut uh, obiectivul de a scădea personalul cu 5% și acum s-au angajat uh, interpreți și traducători externi. Este o întrebare pe care, pe care vreau să o adresăm Comisiei, pentru că nu cred că așa trebuie să funcționeze lucrurile în instituțiile europene. E vorba de credibilitatea noastră. Iar acum, în ceea ce privește bugetul general, după cum a spus domnul Gaier, mi se pare că uh, Uniunea Europeană nu mai are suflu. Mm, stagnarea economică, deflația sau inflația foarte redusă, șomajul, uh, mai ales la tineri, acestea sunt problemele noastre și vrem mai multă creștere economică și deci trebuie să facem ceva, uh, să avem o politică de coeziune eficientă și mai multă plus valoare. Dar cum să realizăm aceste lucruri? Avem uh, mari întârzieri și uh, unii au spus că nu avem nevoie de angajamente uh, deloc. Eu cred că avem nevoie de angajamente bune, de, care să ducă la realizarea de proiecte pozitive. Dacă nu avem angajamente bune, vom rămâne cu bani necheltuiți și uh, vom putea plăti vechile credite de plată. Însă, cred că E foarte important și cum se face implementarea. Mai departe, aș vrea să spun că avem nevoie de mai multe investiții. E important să avem o politică de coeziune eficientă. Avem uh, pentru același scop și EFSI, Fondul European de Investiții Strategice. Dar uh, astfel de fonduri fac uh, până la urmă investiții care s-ar face și dacă n-ar exista aceste fonduri. În unele state se finanțează proiecte ecologice, sunt proiecte bune, sigur, dar ar fi, acestea ar fi făcute și finanțate și fără aceste fonduri. Cred că avem nevoie de o analiză asupra ceea ce finanțează EFSI și ce ar trebui să finanțeze, ca să nu se pierdă banii din alte, de la alte capitole, cum ar fi Orizontul 2020 și Facilitatea Conectarea Europei, Mecanismul Conectarea Europei. Încă ceva, avem nevoie ca plățile să fie făcute la timp, S-a spus că dacă încă din 2016 avem uh, uh, plăți reduse, nu ne vom mai trezi cu uh, probleme ca în 2014. Dar tot avem probleme cu facturile și nu știm ce efecte a avut faptul că nu am plătit anumite sume atunci când ar fi trebuit. Și atunci când s-a adoptat mandatul pentru trilog, noi am făcut un apel la Comisia Europeană și am cerut să uh, ne prezinte o analiză a uh, situației plăților întârziate. S-a întârziat cu peste doi ani și iată că încă nu am primit niciun fel de analiză. Pentru că atunci când nu-ți plătești facturile, uh, cei cărora le datorez bani uh, sunt nevoiți, de exemplu, să facă concedieri, să ia măsuri ca să-și poată plăti propriile facturi și nu aș vrea să ne confruntăm din nou cu situația de acum doi ani. E nevoie de o analiză foarte bună a punerii în aplicare a politicii noastre. Banca Europeană de Investiții și Banca Centrală Europeană ne ajută pentru că stabilesc rate mici ale dobânzii, și uh, prin alte măsuri, însă uh, nu, parcă nu avem suficient suflu în Uniunea Europeană, nu avem suficientă energie și cred că trebuie să cerem Comisiei Europene să facă această analiză pe care am mai cerut-o și mai de mult. Pentru că e important până la urmă și pentru Comisie să știe ce se întâmplă cu uh, punerea în aplicare a politicii și ce efecte sunt. Mulțumesc! Și ultima, doamna Toma. Vorbim de bugetul 2017. Așa e, domnule președinte. Foarte rapid am să vorbesc. Cred că acest uh, buget demonstrează că cadrul financiar multianual nu funcționează. Mergem din cârpeală în cârpeală, dacă pot să spun așa. Uh, luăm uh, ce luăm pe mere, dăm pe pere și așa mai departe. Președintele, dar uh, vreau să vă pun o întrebare. Oare bugetul 2017 va fi uh, trambulina de relansare a CFM? S-a referit și domnul Fernandez la acest lucru mai devreme, dar cred că este încă o demonstrație. Încă de la bugetul 2016 am constatat decalajul, dar uh, nu facem, cred, decât să trecem de la un Brexit la alte exituri se va întâmpla tot mai des și până la urmă, până când? Eu nu vreau să spun că bugetul este alfa și omega politicilor UE și tuturor deficiențelor UE, dar este pe lista acestora și într-un mod tot mai frapant. Se vede că și în ceea ce privește plățile și, uh, dacă am înțeles eu bine, uh, să-l rog pe domnul raportor să-mi spună, uh, nu se pare că nu s-au restabilit uh, costurile bugetare pentru Orizontul 2020 și mecanismul conectarea Europei. De asemenea, și tot raportorului mă adresez, uh, se pare că nu s-au restabilit angajamentele la inițiativa pentru tineret, priorități care sunt priorități ale Consiliului și ale Parlamentului, nu se regăsesc în uh, faptele legate de buget și dacă nu se, vor, nu se va întâmpla așa ceva, atunci decalajul va continua, prăpastia se va adânci tot mai mult și vom ajunge cu capul în zid. Deci până unde mai mergem, până până unde mai continuăm în această direcție. M-a lămurit tocmai uh, faptul, domnule președinte, că lipsește uh, compatibilitatea, coerența între priorități și buget. M-am lămurit când văd că suntem într-un an de revizuire și ar trebui să profităm de șansa aceasta și nu profităm deloc. Și sper, ca să vă răspund la <laughs> întrebare definitiv, sper ca bugetul 2017 să fie o rampă de lansare nu doar pentru o revizuire serioasă, ci pentru o revizuire a Uniunii Europene cât se poate de serioasă. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, Aș dori să vorbesc despre uh, dificultatea clară de uh, angajarea fondurilor de coeziune. Am uh, lucrat la un proiect pilot privind ucenicia și am avut ocazia să văd cum se lucrează la comisie. Dar la reglementarea bugetară nu se poate mai bine de atât. Procedurile sunt atât de complexe. Cantitatea de documente care se cere de la cei care vor să participe Dacă candidații nu sunt siguri, e garantat că nu vor mai participa. Nu știu uh, care e situația în circumscripțiile dumneavoastră, însă eu am uh, constatat că um, mulți actori care vreau să depună cereri pentru EFSE sau pentru fondurile de dezvoltare regională renunță încetul cu încetul tocmai pentru că este atât de complex. Uh, eu cred că ar fi foarte important să se facă un sondaj ca să aflăm mai multe și să nu persistăm în acest dezmăț de proceduri, de documente peste documente, uh, pe motiv că ne temem de controlele de la Curtea de Conturi sau de la Comisia de Control Bugetar, că ne e frică de doamna Gresle. Nu putem să o ținem tot așa. E în mod clar o, prezentă o încetinire a angajării programelor pe motive de complexitate. Am pomenit-o pe doamna Gresle, o cunosc bine și în multe privințe sunt de acord cu ea. E un uh, argument fals că te tem de Comisia de Control Bugetar. Și apoi cred că trebuie să ne mai punem o întrebare, pentru că nu participăm 100% uh, la finanțare. Și pentru unii uh, actori implicați, e greu să uh, declanșeze aceste acțiuni pentru că e nevoie să uh, ia împrumuturi, ceea ce cred eu că frânează foarte multe operațiuni. Eu cred că e important să se facă clar o analiză pe teren ca să aflăm de ce nu sunt utilizate programele. Pentru că, pe de o parte, președintele Comisiei, domnul Juncker, ne spune că investițiile sunt la pământ, deci creăm un fond european de investiții strategice și pe partea cealaltă unde avem credite ca să stimulăm investițiile, lucrurile nu se pun în mișcare. E o contradicție care va trebui rezolvată. Mă scuzați pentru această remarcă. În încheiere aș dori să insist că este necesar să creăm credite care vorbesc pe limba europenilor și dacă există așa ceva, acea linie de credit e Erasmus și Erasmus+. Cred că acestea trebuie susținute Trebuie să mărim fondurile și uh, cred că va fi foarte bine. Trecem acum la celelalte secțiuni. Domnul Tarant ne-a prezentat uh, evaluarea sa, foarte clară, și acum îi dăm cuvântul domnului Rubi. dacă dorește să ne spună ce părere are despre proiectul de buget al UE pentru 2017, celelalte secțiuni. Aveți cuvântul. Ja, <clears throat> ja recht herzlichen Dank. Vă mulțumesc foarte mult! Eu cred că putem spune că ne-am ocupat foarte mult de acest subiect și propunerile comisiei sunt foarte interesante pentru noi. Am uh, constatat că veniturile și cheltuielile uh, sunt diferite în acest uh, caz specific. E clar că Uh, la cererea șefilor de state și de guverne se dorește reducerea bugetului pentru întreaga perioadă și sigur că și posturile trebuie reduse în consecință. Există efecte în toate domeniile și uh, pentru noi e important să vedem din toate perspectivele ce concluzii putem trage în domeniul bugetar și ce e nevoie să facem. Vă mulțumesc. Merci, Monsieur Denano. Mulțumesc, domnul Denano. Da, domnule președinte, am și eu aceeași uh, tendință. E adevărat că există un trend de a se face economii, se vede și la buget, dar nu așa vom uh, avea efecte pozitive în Europa. Există dificultăți mari în ceea ce privește angajamentele. În ceea ce privește angajamentele nu sunt de fapt așa multe probleme. Toată lumea vrea să se <laughs> angajeze, dar să-și ia angajamente, dar la plăți sunt mai multe probleme. La... Eu cred că sunt mai multe puncte pozitive. În primul rând, manevra dintre secțiunea 5 uh, și secțiunea 3 pentru a se degaja fondurile puse la dispoziție pentru criza migranților și apoi mă bucur că nu s-au tăiat posturile pentru grupurile politice, ceea ce e foarte important. În rest, e mult mai complicat, a spus-o și domnul Tarand. Trebuie să ținem cont de ce se întâmplă la uh, CEORE, la CESE, la Curtea de Justiție, uh, Uh, trebuie să ne punem întrebări legate de personal, pentru că trebuie să facem reduceri, nu a spus-o și Vladimir Manca, din aur se reduce personalul, dar se fac uh, externalizări. Deci nu e un joc cu sumă zero. Deci nu are sens, spune președintele. Nu, nu are sens. Cred că e important să uh, analizăm această problemă, pentru că ne-am luat angajamentul de a reduce personalul, dar Președintele, înseamnă că ne, pref- ne purtăm de parcă cetățenii ar fi niște tâmpiți. N-are niciun sens să încerci să explici așa ceva în fața cetățenilor zău. Domnul Donano, nu vreau să mă enervez, dar așa e. e facem uh, găuri într-o parte ca să le acoperim în altă parte. Da, e insuportabil, e o insultă la adresa democrației. Așa e, nu e serios. Deci, uh, derogări, toate derogările acestea pe costuri sunt uh, un dute vino între unii și alții și e vorba de externalizări foarte mult. Deci, într-adevăr, sunt câteva puncte pozitive la acest buget, dar și câteva clarificări necesare la secțiunea 3. Mulțumesc. Domnul Ashworth nu a putut fi prezent. Domnul Torvalds a trebuit să plece. Domnul Omarji e blocat. Domnul Vali nu este aici. Cred că nu mai e nimeni de la raportorii din umbră. Dintre dumneavoastră, dragi colegi, mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu celelalte secțiuni? Dacă nu sunt intervenții, ar trebui să uh, dăm cuvântul doamnei Calvinio, care ne onorează cu prezența în această seară. În legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, e o linie care e singura marjă de manevră a parlamentarilor. Pentru că noi eh, pregătim mult timp amendamente eh, și dumneavoastră ați micșorat această linie. Ați spus că, în esență, va fi dedicată unei acțiuni pregătitoare pentru cercetări în domeniul apărării. Nu cumva Există aici un risc de marginalizare și de frustrare pentru parlamentari. Vă rog să ne liniștiți, doamnă Calvinio. Mulțumesc, domnule Arciui. Mulțumesc tuturor colegilor care sunt prezenți astăzi aici. Salut dezbaterea de astăzi și salut sprijinul Parlamentului European și uh, faptul că sunt recunoscute eforturile pe care le face Comisia. Nu ni se întâmplă prea des să beneficiem de susținere sau de recunoaștere, așa că realmente apreciez uh, ce faceți dumneavoastră. Și cred că avem uh, aceleași idei despre care trebuie să fie prioritățile europene și pe ce trebuie să se concentreze bugetul Uniunii Europene. Am auzit foarte multe persoane astăzi susținând și împărtășind abordarea comisarei și vă sunt foarte recunoscătoare. Acum aș dori să vorbesc foarte pe scurt despre principalele subiecte discutate, inclusiv uh, întrebările dumneavoastră, domnule președinte. Primul punct pe care l-au spus mulți e uh, legat de plăți, reducerea semnificativă a plăților. Nu pot decât să fiu de acord cu domnul Fernandez și cu alții și eu cred că e un subiect foarte important și îngrijorător. Reducerea plăților, desigur, este o reacție în parte la o evoluție firească și anume faptul că se termină perioada de implementare a unor programe din trecut uh, programarea financiară din CFM prevedea că 2017 va fi un an când vor scădea plățile, însă, în mod evident, scăderea e mult mai mare decât se anticipase, tocmai pentru că s-a întârziat lansarea noilor programe. Această întârziere e legată de fondurile structurale și ține și de domeniul agriculturii, poate pentru că a intrat în vigoare noua politică agricolă comună, și de asemenea s-a, uh, sau au fost uh, întârzieri legate de punerea în aplicare, mai ales la uh, inițiativa pentru ocupare la tineri, care începe să meargă, dar e un început foarte lent. Ați vorbit și dumneavoastră despre uh, facturile neplătite. Mă bucur să vă spun că raportul de punere în aplicare pe care îl prezentăm în mod regulat celor două brațe ale autorității bugetare va fi gata în curând și îl veți avea uh, imediat. Vă vom uh, da o imagine cât se poate de clară ca urmare a planului de plăți în mod regulat punem la dispoziția Parlamentului informații pe această temă și vom uh, vă vom prezenta acest raport în următoarele zile. Aici veți vedea uh, gradul de punere în aplicare, veți vedea care sunt întârzierile și veți vedea că nu ne așteptăm la probleme legate de facturi neplătite în cursul anului 2016. Dacă asta înseamnă că nu avem probleme, nu. Pot să spun că nu, au spus-o mulți deși plățile nu s-au pierdut pentru că avem marja globală pentru plăți, din fericire, în CFM și deci uh, se folosește, este o sursă, dar uh, avem și motive să ne facem griji pentru că plățile vor surveni ulterior, în 2018, 2019 și 2020, cel mai important. Și deci trebuie să ne asigurăm că nu repetăm uh, situații ca cea pe care am moștenit-o în 2014. Săptămâna trecută, când am prezentat proiectul de buget la Coreper, am spus-o de trei ore ambasadorilor. Așadar, puteți uh, să fiți siguri că Consiliul cunoaște bine acest risc. Reducerea din 2017 va avea efecte uh, sub forma unor solicitări de plată mult mai mari în ultimii ani ai CFM. Așteptăm uh, prognozele de plăți din partea statelor membre în iulie ca să putem, împreună cu CFM-ul, să vă facem uh, propuneri de revizuire și uh, prognoze actualizate legate de uh, CFM, în măsura în care o putem face din perspectiva Comisiei Europene. Vom face tot ce putem ca să vă oferim imagini mai clare în toamnă. Al doilea subiect menționat are legătură cu rubrica 1 și mă bucur că am uh, văzut care a fost tonul dezbaterii în legătură cu EFC. A fost mult mai pozitiv acum decât uh, acum un an sau uh, acum șase luni, ceea ce înseamnă că prezentările pe care le-am făcut aici la Comisia pentru Bugete au fost utile ca să vă uh, atragem atenția asupra evoluțiilor pozitive legate de EFC. De asemenea, am uh, luat notă de preocupările dumneavoastră legate de uh, adiționalitate uh, și nevoia de claritate suplimentară în acest domeniu pe care le voi transmite bei în uh, următoarele zile. S-a pus o întrebare specifică legată de acțiunea pregătitoare privind apărarea. Au fost două chestiuni diferite. Cum se finanțează? Domnul Maragal a pus această întrebare. Și uh, ce facem cu uh, faptul că avem o marjă limitată la acțiunile pregătitoare? A întrebat domnul Arciui. Uh, suntem conștienți de acest lucru, a fost o decizie politică conștientă să um, dăm un semnal din partea Comisiei Europene că a venit vremea să se pună la dispoziție fonduri semnificative pentru a se finanța programele de cercetare comune ale uh, industriei europene. Nu este un program care să fie implementat ca inițiativa Comisiei, ca program normal, E vorba de o finanțare în așa fel încât Agenția Europeană pentru Apărare să poată să coordoneze programe de cercetare între cele 28 de state membre. Și cred că este urgent să transmitem acest semnal foarte clar că Europa trebuie să devină uh, autonomă în domeniul cercetării uh, referitoare la apărare și de aceea am uh, pus la dispoziție 25 de milioane, o sumă importantă pentru această acțiune. Finanțarea provine de la marjele existente de la rubrica 1A, marje limitate, dar care ne vor oferi totuși 15 milioane și apoi avem realocarea 5 milioane de la ITER, 5 milioane de la Copernicus, care apoi uh, vor fi transferate din ultima parte a CFM, deci erau bani programați pentru 2019 care vor fi uh, folosiți anticipat acum. În ceea ce privește rubrica 2, s-au pus întrebări legate de marja de manevră, dacă marja rămasă e suficientă în caz de criză. Din punctul de vedere al Comisiei, da, este, pentru că propunerea pe care o facem noi lasă o marjă de 639 de milioane, ceea ce e mai mult decât suficient pentru a răspunde unei crize ca cea de anul trecut, când am reușit să facem finanțarea fără să utilizăm rezerva de criză. Haideți să sperăm că nu va trebui să mai trecem printr-o această, o situație similară cu embargoul rusesc, criza din sectorul laptelui și așa mai departe. În orice caz, propunerea Comisiei pune accentul pe um, realocarea marjelor la rubrica 5 mult mai mult decât la rubrica 2. În ceea ce privește rubrica 3, cred că domnul Kölmel, uh, pe care m-am bucurat să-l aud spunând că, vede, că consideră că e necesar să se progreseze în acest domeniu, a întrebat uh, de ce, pentru ce să se cheltuiască banii și cred că veți vedea mai multe, că, pentru că vorbim de finanțarea pazei de coastă, uh, UE, de finanțarea sistemului de intrări și ieșiri, de sistemul comun uh, pentru azil, crearea unei agenții europene pentru azil. Avem obiective clare în ceea ce privește consolidarea rubricii 3, și am luat notă și de solicitarea domnului Depre de a se clarifica EULISA. Nu vă pot da informațiile astăzi, dar am notat și vom, vom reveni ulterior cu detalii pe această temă. Și apoi, foarte mulți au uh, pus sub semnul întrebării realocările de la rubrica 4. Odată ce am utilizat marja de urgență pentru a consolida rubrica 3, la rubrica 4 e nevoie de o uh, realocare a fondurilor și noi am încercat să ne uh, concentrăm pe onorarea uh, promisiunilor existente, atât în ceea ce privește facilitatea pentru refugiați din Turcia, cât și uh, promisiunile făcute la conferința privind Iordania și Libanul, printre altele. Europa globală este un domeniu în legătură cu care ne dăm seama cu toții că, indiferent cât de mulți bani am avea la dispoziție, tot n-ar fi suficienți, dar încercăm să facem tot ce putem pentru a uh, realoca banii din, către domeniile unde e mai mare nevoie de, de fonduri, inclusiv facilitatea pentru refugiații din Palestina, care uh, respectă prevederile CFM. Deci nu am făcut reduceri la acel program. Și acum câteva cuvinte în încheiere în primul rând, uh, de mulțumire pentru domnul Arciui, care ține foarte mult la simplificare și eu uh, țin foarte mult la acest lucru și Comisia Europeană lucrează la revizuirea regulamentului financiar și a altor acte legislative. Noi dorim să fim cât mai ambițioși, să profităm de revizuirea la jumătate de mandat. Nu vrem să uh, renegociem complet următorul CFM, Vrem să încercăm să uh, facem presiuni pentru a avea un sistem mai simplificat pentru implementarea bugetului, care să ne permită să ne axăm pe rezultate. Domnul Maragall a spus că ne aflăm într-o călătorie preliminară a turului Franței. Eu sper că nu este așa, că suntem deja în prima zi și ne vor aștepta munți de urcat. Important este ca turul Franței să se termine cu bine și să câștigăm cu toții când vom ajunge la un acord pe proiectul de buget în noiembrie. Mulțumesc! Eh bien, voilà qui est encourageant. Iată, uh, este bine că ne-ați încurajat. Ne aflăm la începutul negocierilor. Îi mulțumesc domnului Jens Geier, raportorului general, pentru clarificările pe care le-a făcut atât de rapid. Vă mulțumesc tuturor, stimați colegi care ați participat la acest debriefing. Este vorba despre o primă analiză a proiectului de buget pentru 2017 și Domnul Albrecht și doamna Toma beneficiază de toată încrederea mea pentru a ne spune că există o coerență între proiectul de buget pentru 2017 și revizuirea CFM. Cu un astfel de buget putem să le explicăm tuturor europeilor ce înseamnă bugetul european. Eu cred Eu cred că o vacă nu și-a găsit uh, vițelul. Eu văd că nu mai sunt întrebări din sară. Domnule Gaier, doriți să uh, înconchideți? A fost o zi lungă și cred că e momentul să îi punem capăt. Tuturor, toate, toate înțelepciunile pe care le mai aveam de spus le pot prezenta la următoarea reuniune. Oui, oui. Ça avive le désir. Asta ne redeschide dorința. Dacă nu aveți uh, alte întrebări, putem să ridicăm ședința.